Mes chers collègues, la... Dragi colegi, deschidem ședința. Le grup socialist nous a rejoint. Socialiștii ni s-au alăturat. Așa că acum suntem gata de vot. Hopefully, hopefully, hopefully, hopefully. Je voudrais... Până când raportorul se pregătește, și ultimii întârziați sosesc în sală și până când verificați cu toții că aveți cartela electronică de vot, până când fiecare grup verifică că are suficienți membri cu drept de vot, dar nu prea mulți, până atunci, deci, eu aș dori să salut prezența în rândul nostru a doamnei Adek Jonas, președintele se scuză pentru pronunție, președinta Comisiei de Bugete și Finanțe din Parlamentul Kosovo, președinta delegației Kos din Kosovo, care ne face onoarea de a ne vizita astăzi la Parlamentul European, și care a aflat de la Reimer Böge că avem această reuniune astăzi și a ținut să fie prezentă. În numele Comisiei Bugete, doamnă, doamnă președinte, estimată colegă, Vă salut, vă urez bun venit, suntem cât se poate de onorați de această vizită. Mulțumesc foarte mult! Și mult succes pentru viitorul Kosovo! Chers amis, chers amis, alors... Dragi prieteni, după cum am hotărât dimineața, vom începe voturile. Iată că vine și domnul Gaier. și începem cu rubrica 1B. Toată lumea are tabelul de vot. Toată lumea are în față tabelul de vot. Putem începe. Categoria 1B pe foaia mea este pagina 88 din tabel. Sper că avem cu toții același tabel în limba engleză la pagina 88. Alors, on commence par l'amendement 41-25 de Monsieur. Începe cu amendamentul 4125 Hartong. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următoarea linie, o serie de amendamente identice. Supun la vot amendamentul 405. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri. Amendamentul 405 și cele patru amendamente de după el, identice, sunt adoptate. Trecem la Fondul Social European. Începem cu amendamentul 1 al domnului, amendamentul, mă scuzați, primul amendament, 4126 Hartong, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Al doilea este retras. Apoi, amendamentul 751 este ă, sub rezervă, îl vom vota după aceea. Haideți să votăm 10-11, raportorul împotrivă, pentru. Gue încă nu este în sală, împotrivă, abțineri, se respinge. 423. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 714. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge cu aceeași majoritate. Revin acum mai sus la 751 pentru că a fost pus în rezervă de la grupul verzilor. Raportorul e împotrivă pentru Vertman, doamna Vertman, iată. Împotrivă, toți ceilalți, abțineri, se respinge rezerva. 47-55 Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șase. Aici există un comentariu și un amendament oral al domnului Surian, pe care l-ați primit parte din acest credit de angajament susține ameliorarea îngrijirii copiilor care să le permită să trăiască într-un mediu familial. Restul fără nicio modificare. Pentru Împotrivă Cred că se respinge, dar cel mai bine ar fi să verificăm. S-a deschis votul. Mă uit la coordonatorul PP. Am drept de vot? Am drept de vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. O persoană nu a votat. Rezultatul votului. 18 pentru, 18 împotrivă. Se respinge. Dăm pagina. Primele două amendamente, 45-19, sunt retrase. Votăm 41-27 Hartong. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi urmează o rezervă, votăm mai târziu. 424. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următoarele două amendamente, 934 și 4687, referitoare la observații, reprezintă, de fapt, mai mult o justificare și deci nu trebuie votate, după părerea mea. Trebuie să votăm cifrele? Dar supun la vot amendamentele până la sfârșitul paginii și până la 4307 pentru că se referă la aceleași cifre. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Tot acest grup de amendamente, până la sfârșit, se adoptă. Trecem la următoarea pagină, 41-28, Hartong. Pentru. A, mă scuzați, trebuie să ne întoarcem, pentru că 400, 751 reprezenta o uh, punere în rezervă propusă de verzi, 751. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tot la Fondul Social European, trecem la asistența tehnică operațională, 4128 Hartong, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 45-81. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 42. Comisia FEM. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Mai avem comentariile. Următoarele trei amendamente au aceleași comentarii și raportorul le susține. Pentru. Împotrivă. Șapte. Liberalii. Abțineri. Se adoptă aceste amendamente identice. Trecem la următorul capitol. Avem mai multe amendamente identice până la sfârșitul paginii. 4. raportorul este pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceste amendamente se adoptă. Fondul European de Dezvoltare Regională, pagina 92. Începem cu 41-74, Hartung, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 45-20 a fost retras. Următoarele trei amendamente reprezintă treceri în rezervă, vor fi votate după aceea. Vă propun să trecem la 573. ALDE. Identic cu 48-60, raportor împotrivă, pentru. 3. Împotrivă. Mulți. Abțineri. O abținere. Se resping amândouă amendamentele. 715. Raportorul este împotrivă. Pentru. Socialiștii. Împotrivă. Majoritatea. Se respinge. Revenim la 751 este din nou o trecere în rezervă propusă de Verzi pentru Climate Change. Raportorul e împotrivă pentru Verzi și doamna Vertman împotrivă. Majoritatea. Abțineri? Se respinge. Mai sunt două treceri în rezervă identice, 561 și 48-46. Raportorul este împotrivă, pentru, liberalii, împotrivă, majoritatea, abțineri, se resping și acestea două. și doi și mă întreb dacă ar trebui să supunem la vot comentariile. Raportorul spune da. Autorul amendamentului, domnul Surian, cred că dorește și el să votăm. Raportorul este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Capitolul următor. Iarăși începem cu 41.75 Hartong. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45-21 este retras. 42-73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45-22 e retras. Cred că domnul Van Dalen și-a retras toate amendamentele. A, nu chiar pe toate. 751 vedem mai târziu, e vorba de o trecere în rezervă. Însă, toate amendamentele, până la sfârșitul paginii, sunt identice și raportorul le susține. Votăm 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă până la sfârșitul paginii. Revin la 751. Este același amendament referitor la trecerea în rezerva unor fonduri pentru climate change. Pentru Verzi și doamna Verdman, împotrivă, aceeași majoritate, abțineri, nu sunt abțineri, se respinge. Trecem la următorul capitol, tot fondul de dezvoltare regională, 4176 Hartong pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45-23 retras, 47-60 retras și el. Doresc să-l întreb pe Laszlo Surian, autorul. Laszlo, ai retras tot amendamentul sau doar comentariile? Tot amendamentul este retras, deci nu-l mai votăm. Supun la vot 362, identic cu, cu următoarele 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina 95. Amendamentul 4176. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Apoi, avem doar amendamente de comentariu și votăm mai întâi 361. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După aceea 3, 6, 6. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Liberali și domnul Hartong. Abțineri. Mulțumesc. Majoritatea este pentru. Deci, 536 este acoperit și el prin acest vot. Putem trece la 47-59. A, l, domnului Surian. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4785 este acoperit de 361. Remarcele de la 47-85 ale domnului Surian sunt acoperite de uh, faptul că 361 a fost adoptat. Toată lumea e mulțumită, domnul Surian trăiește liniștit, la fel și raportorul. Nu mai putem de fericire și trecem mai departe. Lăsăm uh, baltă pa, sfârșitul paginii, proiectele pilot. Următoarea pagină este tot cu proiecte pilot. La fel și mai departe și trecem direct la 13.03.31. Strategia la Marea Baltică. Aici sunt trei amendamente la care cifrele au fost retrase. patru Trebuie să votăm acum cifrele, pentru că autorul amendamentului propune retragerea amendamentului privind plățile. Am înțeles bine? Înseamnă că nu mai sunt amendamente pe cifre atunci. He edit, 2.5 million. Euh, Anne, vous pouvez m'expliquer ce que... Puteți să-mi explicați, vă rog? The amendment puts... Aș dori să vă spun că amendamentul spunea că e vorba de 2,5 milioane uh, angajamente și apoi 5 milioane. Ar fi bine însă să fie 2,5 milioane angajamente, 2,5 milioane plăți, ca să fie toată lumea de acord și mulțumită. Mulțumesc! Oui, autrement dit, autrement dit. Cu alte cuvinte, deci, dacă am înțeles eu bine, în legătură cu plățile, în proiectul de buget există 2.500.000. Niciun amendament. Cifra aceasta vă este pe plac. Deci, în ceea ce privește cifrele, aceste amendamente se referă la angajamente. Bun, deci votăm mai întâi cifrele și apoi vom vota comentariile, bine? În legătură cu 2.500.000 pentru împotrivă 3. Abțineri se adoptă. Comentariile care sunt aceleași la toate trei amendamentele nu, nu sunt aceleași, trebuie să votăm fiecare amendament în parte?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 Așa scrie aici. În dosare așa scrie. Da, Goran. May I just clar- Permiteți-mi să clarific ceva. Asta înseamnă că textul original al comisiei va fi păstrat. În amendamentul domnului Surian mi se părea că se încearcă eliminarea textului original, dar acum am convenit că trebuie ca textul să rămână așa și aceasta este o adăugire. Text. Supun la vot acest text elaborat ca un compromis însă îl supun la vot ca să fie adăugat la textul comisiei. Suntem de acord. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum 4183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem. Avem aici o acțiune pregătitoare. Dăm pagina și ajungem la pagina 99. 99, fondul de coeziune. Aici avem trei amendamente identice. Votăm 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, pagina 100. Tot la fondul de coeziune. 45-24 a fost retras. Celelalte două reprezintă treceri în rezervă și vom reveni asupra lor. Supun la vot 4274. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 751 trecerea în rezerva verzilor, revenim. Votăm 10-19. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 574. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mă scuzați, raportorul e împotriva, am greșit eu. Dar, știți, vorbesc cu inima când vine vorba de liberali. Mă scuzați. Deci, și 4861 este respins pentru că erau identice. 716. Votăm, raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Revenim acum la 562. Identic cu următorul. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceste două amendamente identice se resping. Revenim la 751 al verzilor, cred că majoritatea va fi aceeași pentru verzii, împotrivă, și doamna Vergman să nu uităm, toți ceilalți împotrivă, se respinge din nou. Revin în josul paginii comentarii. 536. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronica, să ne mai trezim. S-a deschis votul. Votez și eu. S-a deschis votul. Două persoane nu au votat. S-a închis votul. 15 pentru, 22 împotrivă. Se respinge. Deci votăm 367. E identic? Identic se respinge și el. S-a rezolvat. Trecem la cooperarea transfrontalieră. 4185 Hartong. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Majoritatea ostilă. Abțineri. Se respinge. 168. AFET. Raportorul e împotrivă. Pentru. 3. Pen, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și aici am încheiat categoria 1B. Felicitări raportorului. du budget e deja... 40% din buget s-a rezolvat. De rien, c'est pas mal. Nu-i rău. nous passons maintenant à la catégorie... Trecem acum la categoria 2. Agricultura. Amendamentul 67. Raportul este pentru. Cine este pentru? Văd că primiți tabelele de vot. Are toată lumea tabelul de vot? Cine e împotriva? Abțineri? Se adoptă. Nu prea a ridicat lumea mâna, dar aceste două amendamente identice se adoptă, dat fiindcă cei care au ridicat mâna la aprobat erau mai mulți. Uh, domnul Hartung, cine este pentru, împotrivă, se, a, se a, respinge. 68. Cine este pentru? Raportul este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și intră aici următoarele două amendamente identice. Dăm pagina 102. Un proiect pilot în uh, susul paginii. 996 se supune la vot care este identic cu 499. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 996 și 499. Redeschidem votul. Votați. Avem un socialist în plus, pe care îl rugăm să-și retragă votul. Se închide votul. Iar acum suspansul. 7 pentru 30 împotrivă, nu mai înțeleg nimic. Se respinge. Dar de aici la prezidiu nu reieșea foarte clar ce se întâmplă. S-au ridicat uh, mâini obosite, <laughs> să zicem, unele mâini erau obosite. Acum e ora sieste în țările mediteraneene. Trecem la programele pentru persoanele defavorizate. 4266. Raportorul este împotriva. Cine este pentru? Împotriva. Vă mulțumesc. Abțineri. Nimeni nu este pentru, nici măcar în grupul autorului amendamentului. 4811. Raportorul este împotriva. Cine este pentru? Autorul însuși, împotriva. Din păcate, domnule raportor, o majoritate este, se opune, deci se respinge. Bun. Se supune la vot 803 înaintea lui 700 în, în, înaintea lui 817. Raportul este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Deci, aici intră toate celelalte amendamente până în josul paginii, dar revin la observațiile făcute. Deci nu mai trebuie să discutăm. Trec, deci, la următoarea pagină, la alte măsuri. Aici avem amendamentul 69. Amendament, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 997 de la GUE. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Majoritatea s-a manifestat împotrivă, se respinge. 500 la fel, s-a fost respins și el. 98. Este doar o trecere în rezervă. Raportorul este pentru. Cine este pentru? această trecere în rezervă. Vă mulțumesc. Împotrivă. Liberalii și domnul Hartong. Abțineri. Acest amendament se adoptă. 70. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, acum trecem mai departe Donc on commence par voter ça. Bon. Alors, Madame le rapporteur, je, je parle sous votre contrôle. Domnule raportor, să-mi spuneți dacă greșesc. Sunt sfătuit să supun la vot mai întâi amendamentul 71 de la pagina următoare. care este în susul paginii următoare. cu o cifră de 255 de milioane angajamente. Am dreptate? Deci, amendamentul 71 la fonduri operaționale ale organizațiilor de producători. Amendamentul propus de raportor este de, e vorba de o sumă de 255 de milioane. A înțeles toată lumea cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? liberalii și domnul Hartong. Abțineri? Se adoptă. Aici intră și 4727. Trebuie să votăm amendamentul 72. Mă scuzați, spune domnul președinte. Câteva observații. Ne întoarcem la pagina 104, pagina anterioară. Avem aici unele observații la amendamentul 92. correspondant Alors, excusez-moi, excusez-moi, c'est un peu compliqué et on m'a donné... Îmi cer scuze, spune domnul președinte, lucrurile nu sunt simple și primesc indicații contradictoare. A, înțeleg că 92 și 93 nu mai fac obiectul niciunei discuții. Nu mai discutăm despre ele deocamdată. Acum votăm um, 71, deci votăm cifrele 255 de milioane. Giovanni Lavia. Eu cred că la remarce subzistă o eroare substanțială. Se vorbește despre o majorare cu 75, dar de fapt este vorba de 175 Ok. La vie à la C'est le bon chiffre. Bon. Asta este cifra cea bună. Bun. Altfel spus, comentariul acestui amend- la acest amendament 71 pe care îl aveți, Comisia va prezenta o propunere completă Parlamentului European și Consiliului pentru a se asigura că majorarea de 175 de milioane și așa mai departe va fi folosită etc. etc. Are toată lumea acest text în față. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verzii se abțin, se adoptă. Bun. Atunci nu ne mai întoarcem și acum amendamentul 72 72 se supun la vot cu ce cifră? 95 de milioane, așa e. Nu cu 20, ci cu 95 de milioane. Amendamentul 72, vorbim aici despre 95 de milioane. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar la această linie bugetară avem nevoie de aceleași comentarii ca cele votate la amendamentul 71, dar cu o cifră diferită, care este de data aceasta de 75 de milioane. Cine este pentru? Cred că aceeași majoritate, dar fiindcă e vorba de același proces, cine se împotrivă? Aceiași se opun, abțineri, se adoptă și acesta. Bun. Am adoptat 255 de milioane, 95 de milioane cu, cu aceleași comentarii ce solicităm Comisiei Europene să se asigure, să garanteze, etc. Bun, suntem consecvenți. Trecem mai departe acum la încurajarea consumului de fructe în școli. 73. Raportul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă și aici intră toate amendamentele până la sfârșitul paginii. Următoarea pagină, Programe naționale de sprijinire a sectorului viticol, 4139, raportul este împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74, Comisia Agria, raportul este pentru, cine este pentru, vă mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă, precum și amendamentele identice acestuia de la aceeași linie. Trecem la alte măsuri. alte măsuri. La 4140. Domnul Hartung, cine este pentru, a, împotrivă, abțineri, se respinge. 75. De la Agri, cine este pentru? Raportorul este pentru. Mulțumesc, împotrivă, mulțumesc, abțineri, se adoptă. Acțiuni de promovare, 76. Raportul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri se adoptă. Mai departe. 93. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. La următoarea pagină avem un proiect pilot. Trecem deci direct la lapte. Restituiri pentru lapte. 998. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge laptele. Trecem mai departe la laptele destinați unităților școlare. Amendamentul domnului Hartong, 4141, cine este pentru, raportorul, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 91. De la Agri, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă, precum și amendamentele care sunt identice, sunt și ele adoptate până la sfârșitul paginii și al acestei rubrici. Trecem la restituiri pentru carnea de vită și mânzat. Amendamentul 991. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci și următorul. La fel. 77. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă restituiri pentru animalele vii. Amendamentul 1000. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 503 devine caduc. Carea de porc. Trecem acum la porci. 1001. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 2. Cine este împotriva, avem o majoritate împotriva porcului, se respinge. 504 devine și el caduc. Trecem acum la ouă, 1002. Raportorul este împotriva, cine este pentru ouă? 1, 2, 3, 4, 5, cine este împotriva ouălor? Vă mulțumesc. Am făcut omleta. Cele două amendamente sunt respinge. 78. Raportul este pentru. Și este pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la carnea de pasăre. 1003. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci 505 are aceeași soartă. Avem iarăși proiecte pilot trec la mijlocul următoarei pagini, 110, la ajutor pentru tutun, amendamentul 622, raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. PP-ul izolat? A, dar nu. Avem fumători și printre socialiști. Se supune acest amendament la vot electronic. Se deschide votul. Vă mulțumesc. Deci, iată, prietenii tutunului, prietenii cancerului, se închide votul. 70 pentru, 19, ă, mă scuzați, împotrivă, se respinge. Ajungem deci la vot cu 1004 acum. Este identic. Deci toate amendamentele acestea sunt respinse. Trecem la 4812. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. patru este identic, cu cel uh, respins și nu avem nimic la tutun. Nu mai fumați. Gata. Trecem într-o perioadă de abstinență tabacică. 79. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Ajutor pentru viermi de, viermi de mătase, 4143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bumbac. amendatul 80 a raportorului este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajutoarele directe cu plate. 81. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cinste 12. Acțiuni pregătitoare? Trebuie votat, raportorul este împotrivă. Raportorul este împotrivă, da. Cine este pentru? verzii. Cine este împotrivă? Aproape toți ceilalți. Abțineri? Se respinge. Dar trebuie să votăm comentariile. Pentru 4525, raportorul este împotrivă. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, comentariile sunt respinse. A nu fi folosite pentru tehnologia de clonare. Trecem la programe de dezvoltare rurală. 83 de la Agria, prototul este pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ca și celelalte amendamente identice care urmează această linie bugetară, trecem la capitolul următor, Asistență tehnică operațională. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84. Pentru este raportorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dăm pagina. Avem la în susul paginii proiecte pilot. Iar acum trecem direct la închiderea conturilor. 87. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva? Vă mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Uh, 4145 al domnului Harton. Anchete privind structura exploatațiilor agricole. Cine este pentru două persoane? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28. Comisia Agri, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 4146 al domnului Hartong. Cine este pentru? Raportorul cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4147 al domnului Hartung. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 851. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 4 persoane. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și următorul la fel. Trec la 89 de la Agri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 90. Agri. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la... Mai avem apoi proiecte pilot, deci ajungem la live. 4151 domnului Hartung. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 479 al Comisiei Envi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarea linie. 4153 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 477. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarea linie. Tot live. 4155 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 854 al conservatorilor. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 478. Envi. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Precum și toate celelalte amendamente identice până la sfârșitul paginii. Trecem acum la următoarea pagină, agenții, la agenții. Vom analiza acum niște agenții. Trecem la Agenția Europeană de Mediu, 4156, domnului Hartung, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4526 a fost retras. 471 se spune la vot, raportul este pentru, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă, precum și celelalte trei amendamente de după, care sunt identice la aceeași linie bugetară. Trecem mai apoi la o altă linie bugetară pentru aceeași agenție, contribuția la titlul 3, 4157 al domnului Hartom, raportul este pe, împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 4527 se retrage. Avem apoi proiecte pilot și la următoarele pagini și până la 120 ajungem uh, la Agenția Europeană de Substanțe Chimice, la aport 470, care este sprijinit de raportor, se supune la vot. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarea linie. Vandalen a fost retras. La 121 avem uh, un amendament retras. Uh, trecem la 468. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. și 31 este retras, după aceea avem iarăși proiecte pilot... 122, ajung deci la 123, la amendamentul domnului Hartong, 4163, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Urmează acum 911. 911, raportorul era împotrivă, cine pentru, împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. Se respinge și următorul. 46-25, raportorile împotrivă, ne pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează acum următoarea linie, acțiune pregătitoare. Ne ocupăm mâine de asta, așa că trecem acum la pescuit. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa că amendamentul domnului Portaș, fiind identic, e deja acoperit. Apoi urmează amendamentul 1016. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Da, e unanimitate împotrivă. Se respinge. Următoarea pagină acum. Avem uh, măsuri de sprijin pentru pescuit în uh, zonele periferice pentru împotriva abțineri se respinge. 1117 de la GUE, raportor împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar următorul e caduc. Apoi urmează proiectele pilot. Votăm acum linia pentru acordurile internaționale din domeniul pescuit, 4170, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează 42-63, doar comentarii. Raportorul împotrivă. Pentru. Mm, pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Da. Mm, Oarcare disensiune politică, dar uh, amendamentul se respinge. La 125, amendamentul 128, raportorul e pentru, cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarea linie, 4171, Hartong pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe, amendamentul 122 de la Comisia pentru Pescuit pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa că următoarea linie, care e identică, e uh, adoptată și ea. Trecem la 126, Fondul European pentru Pescuit. 856 de la conservatori și reformiști, raportori împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 de la Comisia PEș, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și toate celelalte amendamente care sunt identice se adoptă și ele. Așa că trecem acum la proiectele pilot. Trecem mai departe la jumătatea paginii 127, 4172, Hartong pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 857 de la ECR, raportorii împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Așa că trecem acum la următoarea linie. 4172 Hartung pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mergem mai departe la 1018 de la GUE. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următorul e respins și el. Apoi avem 117 de la uh, peș, sprijin de raportor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi la finele paginii avem câteva proiecte pilot. Uh, e um, același lucru și la pagina 128, așa că ajungem la 118, sprijin de raportor, cine e pentru. 118, repetă președintele împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, am înțeles că raportorul e pentru. Raportorul e pentru amendamentul 118. Acum trecem la agenție. Agenția uh, Comunitară pentru Controlul Pescuitului. 45-32 a fost retras, așa că votăm 120. Raportorul e pentru. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Apoi, doamna Haug um, are un amendament identic care e deja acoperit, așa că trecem la 4533, Vandalen, acesta a fost retras, 119 de la Pești, cine e pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Da, e acoperit deja amendamentul Iutei Haug. Avem acum câteva proiecte pilot și mi se spune că pentru 353, 353, e vorba aici de inițiativa cetățenească, ar trebui ca aceasta să fie uh, la 3B și nu aici. Dar putem să votăm totuși. Putem să votăm și să mutăm pur și simplu linia la 3B odată adoptată. Raportorul e pentru, cine este pentru. Cine este pentru cetățeni? Cine este împotriva cetățenilor? Mulțumesc, se adoptă. Se adoptă. Da, dar vom trece asta la 3B, la titlul 3B. Trecem mai departe. E vorba de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori. Singurul amendament depus a fost retras, așa că trecem la proiectul pilot. De fapt, mai, sunt mai multe proiecte pilot și ajungem la jumătatea paginii 131, unde e vorba despre uh, bolile animalelor. GUE e interesat de acest subiect și au depus amendamentul 975 președinte raportor. Cine e pentru acest amendament? Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Așa că, iată, salvăm animalele astăzi. Apoi, avem mici proiecte pilot și ajungem la 132, unde avem, avem uh, amendamentul 57, care tratează bunăstarea animalelor și acțiunile veterinare. Cine este pentru acest amendament? Raportorul e pentru, uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Toate celelalte amendamente care urmează și care sunt identice se adoptă și ele. Trecem acum la 4682. Aici e vorba despre ecosistemele forestiere. Sunt și cifre și comentarii și mi s-a spus că raportorul este împotriva cifrelor, dar pentru remarci, pentru comentarii. Așa că votăm mai întâi cifrele. Raportorul e așadar împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Cine e împotrivă? Abțineri? Da. Deci respingem amendamentul la cifre, dar când vine vorba de comentarii, raportorul e pentru. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Mai bine facem o verificare electronică. Pentru că sunt câteva diferențe de opinie. On est de plus en plus nombreux à voter, le vote est clos. Da, lumea a votat, votul s-a închis. Parcă sunt prea mulți socialiști. 14 pentru, 25 împotrivă, așa că amendamentul se respinge. Aceste comentarii sunt respinse. Acum avem câteva proiecte pilot și, de fapt, am reușit să să parcurgem titlul 2. Am votat 80% din buget până acum. Alors, on distribue la liste de vote. Acum, avem lista de vot pentru um, rubrica 3, care va fi distribuită. Francesca și acum mă uit la raportor. Când avem uh, la, la titlul 3A, vreau să știu dacă au intervenit lucruri noi și dacă e nevoie să ne comunici ceva. Am discutat uh, la prânz, vreau să știu dacă s-a schimbat ceva, dacă sunt lucruri pe care trebuie să le știm, asta înainte de vot. Direi că o votare la... Cred că putem să votăm. Să votăm acum fără nicio problemă. Mulțumesc, spune raportoarea. Prea bine, spune președintele. Atunci supun uh, la vot uh, acest uh, proiect de buget și dacă pe parcursul votului vedeți că apar câteva modificări, date fiind evoluțiile politice, vom ține cont de acestea. Vom începe cu 177, raportorul este pentru. E vorba despre fondul pentru refugiații europeni. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. E vorba de 100 de milioane. Și apoi trecem la 978 de la GUE, raportor împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 478 și acesta se respinge. Est-ce qu'il faut voter sur le 4708 Trebuie să votăm amendamentul 4708. Cred că da. E cineva aici care să fie pentru? Autorii amendamentului nu sunt aici. Nu e nimeni aici care să apere acest amendament. Și acum la 134, 979, raportul pentru cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa că și celelalte două se adoptă. Apoi avem Fondul European de Returnare. Da, um, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4710 e caduc. Acesta e caduc. Apoi, 100, 1060 de la GUE. Raportul e pentru, cine e pentru? Doamna Andreasen, domnul Hartung era împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci 47 11 de respins. 4, uh, 430 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următoarea linie. Agenția Europeană pentru Gestiunea Cooperării Operaționale de la Granițe. E Frontex, nu-i așa? Da, e Frontex. Uh, amendamentul Vandalen a fost retras, așa că votăm cifrele mai întâi de la 442 cu comentarii. Cine este pentru? Împotrivă? Împotriva cifrelor. Mulțumesc. Abțineri. Da, e o majoritate pentru. Apoi, pentru acea linie nu au existat uh, amendamente. 927 e acoperit. Așa că da, totul e clar când vine vorba de cifre, dar trebuie să votăm comentarii. În primul rând, de pentru 444. Raportorul e pentru aceste comentarii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, majoritatea e pentru comentarii. Așa că plecăm de la premisa că celelalte comentarii au fost acoperite. Nu, le votăm și pe acestea. Trebuie să votăm de la 752 comentariile. Sau nu? Există cumva contradicții? Raportorul e de acord. Bine, atunci votăm comentariile de la 752. Raportorul este împotrivă. Nu, nu, nu este de acord. Madame le raporteur. Alo, doamnă raportor, spuneți-ne, care e problema? Deci, spune raportoarea, la 752, comentariile sunt compatibile și sunt pentru acestea. Prea bine. Deci, comentariile de la 752. Raportoarea le-a analizat și s-a declarat pentru. Cine e pentru? Cine e împotrivă? abțineri, se adoptă. 753. Există comentarii compatibile și aici? Da, prea bine, sunteți de acord cu acestea? Excelent. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă și acestea. Toate aceste comentarii sunt uh, adoptate, așa că, da, au fost declarate compatibile. Și acum întoarcem pagina. 62. Tot la Frontex, 4462 este retras. Următoarele două reprezintă niște treceri în rezervă și comentarii. Vom reveni. Votăm 928. Pentru. Pentru. Doamna raportor, grupul dumneavoastră văd că se emoționează cred că ar dori să votăm cifrele de la 459. Cum vreți dumneavoastră? Am putea să votăm întâi 459 754. Cifrele. Très bien. Très bien. Foarte bine. Votăm cifrele de la 459 și 754, care sunt aceleași. După aceea voi reveni la aceste amendamente pentru comentarii și treceri în rezervă. Suntem de acord? Cifrele 25 de milioane pentru împotrivă abțineri majoritatea este pentru. Cifrele se adoptă. Următoarele amendamente, 928, 4561 și 4389, sunt caduce, pentru că sunt acoperite de cifrele pe care tocmai le-am adoptat. Revin acum la aceste două amendamente și votăm mai întâi trecerea în rezervă a, președintele rectifică. Comentariile. Comentariul de la 459. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comentariile de la 754. E acoperit? Bun. Deci nu mai votăm din nou. Am rezolvat. Totul e clar. Pe această linie există un vot diferit de cel propus de raportor și, în orice caz, e totul clar. Trecem la Schengen, SIS-2, trecerea în rezervă, la 445 și 755. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Cifrele sunt trecute în rezervă. Sistemul de informații privind vizele 446 libe pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la Fondul pentru frontierele externe, 460. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sunt acoperite următoarele trei amendamente și la amendamentul 731 votăm doar observațiile, comentariile. Raportorul este pentru, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Evaluarea Schengen. Trecere în rezervă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dau pagină. Fondul European de Returnare 1059 al GUE, raportorul, este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și următorul la fel. 461. Votăm mai întâi cifrele și apoi comentariile. Cifrele. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Sunt acoperite următoarele două amendamente. Votăm 858. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Revin la comentariile de la amendamentul de mai sus. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum 732. Comentariile, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La următorul amendament este retras și următorul, deci trecem la pagina 139. Fondul European pentru Refugiați, 4205, Hartong. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 729. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 447. 729 a fost adoptat, dar se referea doar la angajamente. Și deci supun la vot 447, care se referă doar la plăți, pentru că creditele de angajament au fost adoptate. Secretariatul îmi atrage atenția că în legătură cu creditele de plată, amendamentul care merge cel mai departe este 1058. Deci trebuie să votăm amendamentul 1058, identic cu 4713, înainte de 447. Votăm doar creditele de plată. Pentru creditele de angajament, tocmai am adoptat 20 de milioane. Amendamentele de acum se referă la plăți și amendamentul care trebuie votat mai întâi este 1058. Și raportorul este pentru. Raportorul este generos în legătură cu plățile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, 1058 și 4713 sunt adoptate în ceea ce privește plățile și restul se resping în ceea ce privește cifrele. Mai sunt aici comentarii ale Comisiei Bugete referitoare la femei. Pentru. Împotrivă. A, raportorul e împotrivă, mă scuzați. Prefer să verificăm electronic comentariile de la 4764. Ce spune Laszlo Surian femeilor? S-a deschis votul. Le vot est ouvert sur les femmes. S-a deschis votul privind femeile. S-a închis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 21 de membri ai comisiei bugete nu sunt de acord cu modul în care Laszlo Surian privește femeile. Comentariile se resping. Laszlo mai lobby de făcut. Trecem la măsuri de urgență în caz de aflux masiv de refugiați. 730, iarăși aici avem o serie de amendamente unde există și angajamente și plăți. În legătură cu angajamentele, 730, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, majoritatea este pentru, 200 de milioane se adoptă, 200 de mii, nu e mult. Secretariatul a decis că sunt trei zerouri mai puțin. Trecem acum la plăți. E amuzant, 200 de mii de angajamente și 2 milioane la plăți. Bine. Plățile sunt trei amendamente identice, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, Majoritatea este pentru, deci mai puține RAL. Mai puține credite nefolosite. Cred că cetățenii se vor bucura. La sfârșitul paginii, 4206 Hartong pentru, împotrivă, abține, se respinge. Mai departe, 4207, același autor, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. După aceea avem un proiect pilot. Îl vom vota mâine cu proiectele pilot. Și trecem acum la Biroul European de Sprijin pentru Azil, 4208 al domnului Hartong, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 449 Raportorul este pentru. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și următorul se adoptă, fiindcă este identic. Următoarea linie, contribuția la titlul 3. 4208 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că este același vot și la 450 ca din aur. Raportorul este pentru, cine este pentru, împotrivă, aceeași majoritate. Deci, amendamentele se adoptă. Apoi, proiecte pilot până la Oficiul European de Poliție la 142. 4210 Hartong pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu mai sunt alte amendamente aici. Mai departe, 4210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4562 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Colegiul European de Poliție, 4211 Hartong, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul este retras. Mai departe, 4211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 899 de la grupul ELD. Raportorul este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și următorul la fel. 454. Raportorul este pentru. Pentru. Abțineri. Împotriva abțineri se adoptă. Și următorul care este identic este și el adoptat. Dăm pagină. Prevenirea terorismului. 4601. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 455. Raportorul e împotrivă. Pentru. Pentru, împotrivă. Se respinge. 620. Mai întâi cifrele. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În legătură cu observațiile de la 620. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 42-53 este identic. Se adoptă și el. Trecem la încurajarea de a consuma droguri. Nu sunt amendamente? Ba, da, este un amendament vandal în care nu este retras. Raportorul este împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2470 Vandalen Ai cuvântul. Nu am înțeles foarte bine. Am votat cumva 462. Ok. Yes, would you. It's my fault. Ok, ok. Da, eu sunt de vină. Yes. Would like... Grupul meu ar dori un vot separat la comentarii. Dar vom reveni la acest subiect când e cazul. Oricum, trebuie, trebuie să votăm mai întâi cifrele. Donc je reviens. Mă scuzați. Revenim. Am uitat de linia Prevention of and Fight Against Crime. Cine știe, poate că la recomandarea mafiei am lăsat deoparte această linie periculoasă. Înțeleg că aici amendamentele se referă doar la comentarii. Sau și la cifre? Bun. 462. Mai întâi cifrele. Raportorul este pentru. Pentru combaterea criminalității. Împotrivă. Împotriva cifrelor. Abțineri. Cifrele se adoptă. 42.53. Cifrele A, e la fel. Bun. Atunci trecem la comentariile de la 462. Raportorul este pentru. An. Well, that's, that's where my... Da, aici grupul meu ar dori un vot pe părți. Asta pentru că am dorit ca în primul rând să votăm acea parte unde se spune și în domeniul reabilitării minorilor, foștilor deținuți, în domeniul PPP-urilor și așa mai departe, pentru a preveni infracționalitatea și așa mai departe, după care mai urmează un paragraf am dori ca mai întâi să avem a, uh, acest text și apoi textul care spune part of the appropriation will be used, etc. Of criminal activities of mobile criminal groups in border areas. So, so we... Așa că vrem să votăm separat uh, aceste, această chestiune a prevenirii um, crima, criminalității, infracționalității în zona frontierelor. Bon, est-ce que tout le monde a Toată lumea a înțeles diferența dintre cele două părți, așa cum a explicat An? Toată lumea a înțeles? Atunci, prima parte. Raportorul este pentru. Prima parte a comentariului. Pentru. Împotrivă. Liberalii și doamna Andreasen. Abțineri. Prima parte se adoptă. A doua parte. Raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri. Majoritatea e mai mare, deci se adoptă ambele părți cu diferite majorități. Cred că trebuie să votăm și comentariile de la 42-53. Sunt acoperite, mi se spune. pentru că corespund cu a doua parte din 462 pe care tocmai am votat-o. Deci nu votăm, considerăm că uh, sunt convenite. Putem acum să continuăm. Am reparat greșeala neintenționată. Cred că nu am votat 4470 al domnului Van Dalen a fost respins 4469, dar 4470 nu a fost votat. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la linia Prince, o linie muzicală. 1006, raportorul e împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 431, raportorul este pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 432. Mai întâi cifrele. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul. Votăm cifrele de la 432. Evaluare și studiu de impact. Toată lumea a votat cu viteza luminii, 19 pentru 20 împotrivă, se respinge. Comentarii. Mai au sens dacă am respins cifrele? Da. Comentariile atunci. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Cred că majoritatea e aceeași. Deci votăm din nou electronic comentariile. S-a deschis votul. S-a deschis votul la comentarii. Vă rog să votați, dragi colegi. S-a închis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 21 împotrivă. Se respinge. Tot la acest amendament. Trecem la 434. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm pentru că PP-ul nu este izolat complet aici. E le 4... Voilà, je vous Mulțumesc. S-a închis votul. 18 pentru, 20 împotrivă și deci amendamentul se respinge. 44. Egalitatea de gen. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 44,71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 435. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4472 Vandalen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 436. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 437. Mai întâi cifrele. Pentru, împotrivă, abțineri, cifrele se adoptă. Comentariile. Raportorul este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, combaterea violenței. Dafne. 10.23. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Celelalte amendamente sunt supuse la vot numai pentru comentarii. 619. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47-66. Raportorul este împotrivă. Pentru împotrivă, abțineri, majoritatea este împotrivă, 43-80, identic, se respinge, 47-67, raportorul e împotrivă. Pentru împotrivă, cred că trebuie să verificăm electronic va fi un vot foarte strâns la 47-67. Continuăm să votăm. Mai sunt două persoane care nu votează. S-a închis votul. 19 pentru, 16 împotrivă. Amendamentul se adoptă. Avem mai departe un proiect pilot și trecem la Eurojust. Supun la vot 40, 438, susținut de raportor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și la fel și următorul. Contribuția la titlul 3 euro just. 439. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și la fel și 4565. 463. Justiția penală. Mai întâi cifrele. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. În legătură cu comentariile, raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Liberalii, Hartong, Andreasen, abțineri. Se adoptă. Apoi urmează un proiect pilot, dăm foaia Ajungem la Prince, spațiu de libertate, securitate și justiție. 10.24 Algue, raportorul e împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 440. Raportorul este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 441, mai întâi cifrele. Raportorul este pentru, pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. La cifrele de la 441. Sur le chiffre du 441. Le vote est ouvert. Vot... S-a deschis votul. Vă rog să votați, dragi colegi. S-a închis votul. On a votat. A votat toată lumea? 20 împotrivă 18 pentru. Cifrele sunt respinse. Comentariile mai rămân valabile? De votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Aceeași majoritate. Se resping și ele. 441 este distrus poate fi reluat în plenară, dacă dorește cineva. Am terminat cu 3A, procedem acum la 3B. Nu suntem gata. Nu sunteți gata. 4? 5? Cinci, secțiunea 3. Bugetul comisiei bugetul Balsani. Luăm o pauză de două minute. Fiindcă am, suntem în formă, am intrat într-un ritm bun și dacă am putea să continuăm și să terminăm în seara aceasta, ar fi foarte bine. Deci, pauză două minute. Ca asistenții noștri să vadă dacă putem vota categoria 5 numai pentru bugetul comisiei. Bon. Alors, excusez-moi, je suspends 10 minutes parce que les deci, Pauză de 10 minute, fiindcă grupurile vor să își xeroxeze listele de vot pentru categoria 5. Deci nu votăm decât categoria 5 a bugetului comisiei, da? Fiindcă trebuie să mai terminăm acordurile politice și pentru celelalte instituții. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre Dragi colegi, putem să ne reluăm lucrările? Voilà, je vous demande de reprendre déjà vos places. Vă rog să luați loc în sală. Domnul raportor mai are nevoie de ceva timp. Hmm? voit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 Voilà, il faut peut-être euh, oui, récupérer ceux de nos collègues. Haideți să încercăm să-i uh, găsim pe colegii care au profitat de această pauză pentru a bea un ceai sau poate altceva. Fiindcă nu trebuie să măsluim voturile. Je rappelle, pendant que le rapporteur se timp ce se pregătește domnul raportor. Vă reamintesc că o să votăm acum categoria 5, dar numai și numai pentru bugetul comisiei. Da? Așa e? Și profit de ocazie pentru a vă adresa o întrebare cu privire la categoria 3B mi se spune că pentru această categorie 3B, PP-ul nu este pregătit. Și ar vrea să aștepte ziua de mâine. Așa e? Bon. Je comprends que les sourires côté PPE confirment zâmbetele din, rândul, din rândurile PPE-ului îmi confirmă acest lucru. Barbara s-a întors, deci putem să trecem la vot. La categoria 5 a comisiei, votăm, da? Toată lumea este de acord. Acum. Mai sunt încă unele locuri goale, deci vă rog să vă sunați colegii să vină la vot. Doamna raportor, sunteți gata? Francesca, ești gata? Vous êtes prête? On peut commencer? On peut commencer. Donc. Începem? Da. Votăm acum categoria, rubrica 5. Sorry. Please. adesso quindi possiamo procedere al voto della rubrica. Acum trecem la vot la categoria, la rubrica 5. După care trebuie va fi votat mâine dimineață. Bun. Votăm categoria 5 și încheiem astfel votul în această după-amiază. Alors, euh, si le rapporteur en est d'accord. Dacă este de acord raportorul, vă propun să începem cu tabelul. pe care îl aveți în dosarul suplimentar pentru votul la buget. Amendamentul înaintat de către raportor la rubrica 5. Avem o singură pagină. Și înțeleg că aici avem toate liniile bugetare și am putea să votăm un bloc. Este vorba de restabilirea proiectului de buget al Comisiei. Are toată lumea tabelul acesta în fața ochilor. Aveți cu toții acest caiet. O clipă, vă rog, fiindcă grupul din spate nu-l are. Toată lumea înainte de a vota, trebuie să aibă acest document. Din păcate nu sunt numerotate paginile, dar este vorba de pagina care se numește Amendament de către raportor, rubrica 5, Administrația Comisiei. Se propune restabilirea tuturor liniilor bugetare de la secțiunea 3, rubrica 5. Propun să votăm în bloc. Asta dacă nu cumva cineva se opune și solicită votul separat al unei anumite linii bugetare. Doamna raportor. Aș dori să fac o precizare. Restabilirea proiectului de buget nu ține cont de scrisoarea rectificativă numărul 2, care se referă la Croația. Deci nu include această scrisoare rectificativă, care rămâne în afara acestei restabiliri a proiectului de buget al Comisiei. Bun, deci vom, pe aceasta vom vota separat. vom avea în cadrul procedurii de conciliere un schimb cu Consiliul privind această scrisoare rectificativă. Această scrisoare rectificativă nu a fost votată de Consiliu și vom dezbate în conciliere cu Consiliul pe marginea acestei scrisori rectificative. Deci, restabilirea proiectului de buget fără să ținem cont de modificarea pro- propusă de această scrisoare rectificativă. Toată lumea poate vota. Se supune la vot în bloc Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Două persoane împotrivă. Abțineri? Fără abțineri. Și apreciem uh, surâsul de pe chipul reprezentanților comisiei. Votăm acum rezervele. Țin că toate, toate aceste fonduri vor ajunge în rezervă. Da? Au dispărut, a dispărut zâmbetul de pe fața reprezentanților comisiei. Haideți să luăm din nou caietul. Rubrica 5 o avem la pagina 198, dar rezervele, trecerile în rezervă apar la... Dar avem o linie care nu este acoperită de acest uh, vot în bloc. La pagina 202, Local Staff of the Director General for Communication, 44-26 al domnului Van Dalen. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni? Ba da. Patru persoane împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. După aceea dăm paginile mai departe și ajungem la trecerile în rezervă. La 496, raportorul este pentru această trecere în rezervă. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Cred că avem o majoritate împotrivă, dar deschidem votul pentru trecerea în rezervă. Pentru 496 am deschis votul, așa că haideți, vă rog, să votați. Ah, je vois qu'il y a des renforts qui arrivent. Des renforts pour les mises en réserve. Voilà, le vote est le vot est voté, voté, Haideți, gata, ați votat? Se închide votul. Se respinge rezerva. Iată, zâmbet, zâmbetele se lărgesc pe chipurile comisiei. 621 trece la rezervă. Raportul este pentru cine este pentru. Împotrivă. Aceeași majoritate, dar haideți să verificăm. 621. Eh, Announce uh, ah, okay. Okay. Votez, chers collègues, votez, votez, votez. Tout le monde. Haideți, votați, votați, vă rog. Sur cette mise en réserve. Ça y est, tout le monde a voté. Bravo. A votat toată lumea? Aceeași majoritate, 21 împotrivă, deci se respinge. 43, 78 se, se, se respinge și el. Acum, trecem la următoarea linie. Domnul Hartong. La page, yes, yes. Alors, euh, la page est la page 205. 205 este pagina în susul paginii. 514. Trecerea în rezervă. Raportul este pentru cine este pentru. Împotrivă. Aceeași majoritate. Abțineri. Se respinge. 4300. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Ce haios? Avem majoritate inversată, haideți să verificăm. E vorba despre Haiti. 4300. Se deschide votul. Haideți, votați, vă rog. Se închide votul. 18 pentru 17 împotrivă se adoptă. 515. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Îmi pare rău, nu avem ce face. Se pare că rezervele ne pasionează mai mult decât cifrele, dar mai avem două persoane încă care nu votează. Se închide votul. A votat toată lumea. 16 pentru, 17 împotrivă, se respinge. Dau pagina și ajungem la 207, 210 în documentul românesc. La mijlocul acestei pagini avem uh, linia privind uh, publicațiile digitale. Votăm amendamentul 348 Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? PP-ul, doamna Vertman. Cine este împotrivă? Majoritatea. Pare rău pentru, pare rău pentru PP. Amendamentul 348 este respins. În josul paginii 211 avem amendamentul 4285 înaintea de domnul Salvador Gariga. Haideți să facem cinste în absența sa, adoptând acest amendament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Îl felicităm pe Salvador pentru acest amendament care se, s-a aprobat în unanimitate cu două abțineri. O trecere în rezervă. Deci dau pagina mai departe. Dăm pagina. Și ajungem Ajungem la rubrica creștere durabilă. Și aici avem o serie de amendamente care se întind pe două pagini și jumătate, care trebuie votate Bun. Vă propun următorul lucru. În susul paginii avem două amendamente care depășesc proiectul de buget. Voi supune aceste două amendamente la vot separat. Mai apoi voi supune la vot celelalte amendamente care se mulțumesc cu restabilirea proiectului de buget, dacă pot să spun așa. Bun. 465, eh, deci, care depășește proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul Utah Hawk. Uh, 45-71. Acela lucru. Bun sunt adoptate acestea. Apoi, spun la vot în bloc tot restul paginilor, 210-211 în documentul limba franceză și 212 până la ultimul amendament 45-74. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Mai apoi, trecem mai departe. La linia bugetară. Alte cheltuieli de gestiune pentru cercetare indirectă, pagina 217, este vorba de amendamentul 4301 de trecere în rezervă propus de doamna raportor, pagina 218, mă scuzați, raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Votăm electronic. Votăm 4301, este vorba de trecere în rezervă, se deschide votul. Se închide votul. Se închide votul. 20 pentru 16 împotrivă se adoptă. Este trecută în rezervă această linie bugetară. 534. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Verificăm electronic. Haideți. Închidem votul și deschidem votul. Privind 534. Raportorul este pentru. A votat toată lumea. Se închide votul. Ce repede votați. Bravo, bravo. 17 pentru, 19 împotrivă. De data aceasta se respinge. Trecem mai departe la 5 la o trecere în rezervă cerută de verzi. Cine este pentru? Împotrivă? aceeași majoritate inversată. Deci se supune 534 la vot. Se deschide votul. Se deschide votul, se închide votul, a votat toată lumea. Respinge. Raportorul este împotrivă. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Haideți să verificăm electronic. Avem o majoritate pentru, cred eu, dar haideți să vedem. Deschidem votul. A votat toată lumea? Bravo! 21 pentru 16 împotrivă. Se adoptă această rezervă. Bun. Bun. Am terminat. Rezervele privind personalul, funcționarii, au trecut la linia bugetară XXX. Nu știu ce înseamnă asta, dar sper că ați înțeles dumneavoastră. Și ne oprim aici, fiindcă alte secțiuni, aici intră deja și Parlamentul. Bun, dragi colegi, 3B, nu, nu mai putem vota, nu? Fiindcă am avut un rit foarte bun, am progresat foarte mult. Vă mulțumesc și vă felicit. Buna înțelegere între grupuri și eh, buna noastră colaborare cu asistenții noștri ne permite să ne mișcăm atât de repede și s-ar putea să terminăm votul mâine dimineață chiar. Dar înainte de a ne despărți, putem să votăm raportul Calfin acum? Nu. Păcat. Nu era decât un singur vot. Ce păcat. Bun, mâine dimineață. Reluăm uh, în ordine prevăzută și știm că mâine după asta cel târziu vom fi terminat și nu este exclus să terminăm chiar mâine dimineață. Mulțumesc! am încheiat lucrările pentru ziua de astăzi. Oui, je, je libère et remercie tous les interprètes.